Uh, well, uh, welcome to Commissioner Bienkowska, but we've got two small points <laughs> before that. Bun venit, doamnei comisar Bienkowska, dar avem două puncte scurte pe ordinea de zi înainte de asta. Și poate că este preferabil, sigur, ca doamna comisar să profite de o scurtă pauză, poate o cafea, o țigară, nu se știe. Dar, în fine, nu, asta nu e decât închipuirea mea, poate nici măcar nu e adevărat. Deci, haideți să trecem la vizita I3 la Praga în noiembrie acest an la agenția GSA. Deci, trei membri ai Comisiei I3 au participat la această delegație la agenția GNSS 3 și 4 noiembrie, deci agenția care este responsabilă printre altele de programul Galileo și de exploatarea sa, și, sigur, așteptările ITRE față de eh, Galileo sunt foarte mari, deci toate aspectele care țin de securitatea sistemului eh, sunt foarte importante. Parlamentul susține, eh, la modul general, programul Galileo, care este unul strategic și avem nevoie să continuăm construirea acestei povești de succes europene. Deci cred că îi voi ruga pe membrii delegației ITRE să ia cuvântul. Dragă colegule, domnule Rubig, puteți începe, vă dau cuvântul. Paul, the floor is yours. Uh, sorry, President, can you uh, again... Îmi pare rău, domnule președinte, cred că um, puteți reaminti care este tema pe care m-ați rugat să intervin? Sigur, este vorba de delegația ITRE la agenția GSA din Praga. Misiuni Bineînțeles, această misiune a fost prima organizată acolo de către Parlamentul European. Sistemul global de satelite de satelit <laughs> va fi uh, foarte important pentru viitorul Uniunii Europene. Copernicus merge în mână în mână cu acest program pe viitor sateliții vor oferi noi posibilități economice Uniunii Europene. Unul dintre detaliile esențiale din punctul meu de vedere este măsurarea exactă a timpului pe care sateliții o pot realiza. Ei bine, asta ne va permite să sin- sincronizăm rețelele pe de o parte, vorbesc despre rețelele inteligente, rețelele de electricitate și uh, mă refer, bineînțeles, și la telefonia mobilă de nouă generație. Deci, iată, sistemul acesta este deosebit de important. Acest sistem de sateliți, bineînțeles, are și un rol în navigație. Uh, vor, fi, vor putea fi calculați noi tipuri de algoritmi. Vedem uh, că lumea virtuală ne oferă noi uh, posibilități și tocmai de aceea GNSS este foarte interesant de crearea de noi startup-uri. Există un grup uh, specializat în acest domeniu. Ideea ar fi uh, nu doar punerea în aplicare a noi uh, tehnologii, ci aceea de a promova crearea de noi companii uh, care să profite de pe urma acestor uh, noi uh, oportunități uh, tehnologice. Și oportunitățile tehnologice sunt deosebit de numeroase. Spre exemplu, tehnologia poate fi folosită pentru a număra puieții din păduri, deci serviciile pot fi utilizate în diferite domenii. Îmi dau seama însă că s-au aplicat uh, scăderi bugetare pentru aceste agenții. Uh, comisia a susținut că fondurile pentru ele nu sunt necesare în anul 2016 dar responsabilitățile agențiilor rămân aceleași. Comisia propunea ca fondurile să fie uh, plătite pentru aceste sisteme abia în 2018, dar se poate ajunge la un fel de compromis și pentru anul 2016. Comisia este de părere că e finanțarea prevăzută și uh, toate tertipurile care pot fi uh, folosite vor ajuta la funcționarea în continuare a agenției GNSS. Dar la Praga am aflat că, din potrivă, lucrurile nu stau chiar așa de roz. Uh, Uh, fondurile nu sunt suficiente, locurile de muncă nu sunt suficiente sau numărul de colaboratori nu este suficient. Tocmai de aceea Parlamentul European a susținut uh, întotdeauna creșterea numărului de angajați. Sperăm ca totuși între 2016 și 2012 să obținem fondurile și uh, locurile de muncă necesare. Dar am putea discuta despre posibilitatea creierii de sinergii între GNSS și alte agenții. Ar fi o idee bună. Vă mulțumesc pentru această prezentare, mulțumesc și celorlalți doi colegi. Poate că domnul Toșenovski ar dori să adauge ceva. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să adaug pe lângă cele spuse deja de colegul nostru următoarele. În momentul de față există două mari sisteme de geolocalizare prin satelit. Există, sigur, sistemul GPS, pe care îl folosim și noi în Europa, și mai există și sistemul rușilor. Și, sigur, situația aceasta se leagă și de uh, politicile strategice de apărare, dar există și aplicații civile pe care le folosim cu toții în viața cotidiană. Și uh, actualmente există încă trei sisteme de localizare prin satelit în construcție, sistemul indian, chinez și al nostru, cel european, Galileo, care a trebuit să fie operațional în 2019. Sistemul Galileo va avea ceva în plus și anume el va putea primi date și de la sol. Asta înseamnă că uh, va avea ceva diferit și în plus față de sistemul de GPS american sau de navigație prin satelit al rușilor. Deci este vorba despre o, o serie întreagă de sateliți, până la 30 care urmează să fie plasați pe orbită, 6 foarte curând, sistemul urmează să fie uh, finalizat în 2019 vizita noastră la Praga a fost foarte interesată, tocmai pentru că am putut să eh, luăm cunoștință de stadiul actual al acestui sistem care va oferi Europei posibilitatea de a eh, fi un jucător de importanță, eh, prima importanță la nivel mondial în această tehnologie. Apoi, ne-am documentat și asupra sistemului Copernicus, deci un sistem tehnologic care fotografiază cu o foarte mare precizie eh, planeta din spațiu, deci oferă foarte multe date privind situația mediului înconjurător. Vorbim despre fotografii cu eh, o rezoluție foarte ridicată. Am discutat și despre sistemul EGNOS, care este o tehnologie foarte utilă pentru uh, micile aeroporturi, pentru că uneori avioanele trebuie să aterizeze în condiții slabe sau chiar nule de vizibilitate. Și deci aici uh, această tehnologie de geolocalizare este foarte precisă. A fost așadar o vizită foarte interesantă, am aflat uh, foarte multe și pot spune că am fost primiți uh, cu cea mai mare ospitalitate. În ce privește salariile funcționarilor care lucrează la sistemul Galileo, sunt, din păcate, atât de mici încât mulți cercetători pleacă. Și cred că ar merita cercetat dacă nu se cere o corectare a acestei situații în așa fel încât să evităm ca acest personal calificat să părăsească practic proiectul. De altfel, directorul acestui proiect Galileo este uh, perfect dispus să uh, vină să se întâlnească cu noi, să prezinte în detaliu situația, inclusiv uh, cea a salariilor, dar ne-ar putea vorbi și despre proiecte în general și cred că ar fi bine dacă i-am oferi un, o ocazie. Mulțumesc pentru această Domnul Toșanovski, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mai adaug două, trei aspecte pe scurt. Confirm că oricum a fost o vizită foarte uh, utilă, foarte încărcată. Am avut uh, o serie lungă de prezentări, deci foarte multă informație de procesat într-un timp scurt. Și în orice caz, acest proiect este într-adevăr unul dintre cele mai mari uh, Uh, și este foarte bine că I3 uh, urmărește acest dosar. Sigur, acum uh, proiectul a ajuns în faza în care unele contracte sunt deja semnate. Uneori vorbim despre contracte de peste un miliard de euro și ne putem aștepta ca acest sistem să se bucure de o creștere foarte puternică. Ne, ne așteptăm la o creștere care să dubleze cifra totală odată la 2 ani și am fost de asemenea informați și în ce privește situația sistemelor de securitate care sunt asociate sistemului. Am fost asigurați de robustețea lor, deci este o veste foarte bună. De asemenea, am uh, obținut informații la zi și în ce privește sistemul Copernicus, deci tehnologia EGNOS, și uh, aici trebuie spus că până la urmă necesitățile în materie de tehnologie de securitate sunt un pic mai mici, nu sunt la fel de complicate ca în cazul Galileu. Dar uh, e adevărat că există probleme grave în ce privește situația personalului. Nu sunt destule posturi pentru aceste proiecte. Și, într-adevăr, există și acea problemă de coeficient negativ a retribuțiilor. Deci, Cred că este nevoie la un moment dat să introducem aici o schimbare, nu ceva acceptabil pentru această agenție. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, dragi colegi, pentru informarea asupra acestei delegații de lucru și cred că toate cele prezentate aici pe scurt sunt de cea mai mare însemnătate pentru întreg Parlamentul, care sper că va ține cont de aceste sugestii și de vă putea transmite mai departe către Comisia Europeană deci aceste semnale. Pentru că, sigur, Comisia este cea care uh, gestionează agenția. Vorbim deci despre uh, agenția GSA la Praga, programul Galileo, și să trecem și la punctul uh, 9, misiunea I3 la al 10-lea, a 10-a reuniune a Forumului pentru Guvernanța Internetului, care s-a desfășurat între 10 și 13 noiembrie în Brazilia. Și trebuie spus că uh, s-a trecut de la patru membri ai Parlamentului European anul trecut la nouă membri din ai Parlamentului European care au participat la această delegație. Asta arată că de la an la an atenția Parlamentului European crește față de acest forum pentru guvernanța internetului. De altfel, propria noastră comisie, I3, este cea uh, uh, responsabilă de această temă. Cu alte cuvinte, este o temă foarte importantă și uh, trebuie să urmărim îndeaproape acest dosar. Uh, spuneam, în acest an au mers în delegație 9 eurodeputați, reprezentând 5 comisie și, sigur, I3 este cea care are rolul de lider în acest dosar. Deci am uh, condus această delegație a Parlamentului European la întrunirea forumului. Uh, delegația a fost condusă de colegul nostru Carlos Zorinio, și sigur, nu pot oferi din păcate decât trei minute, să spunem, ca să ne poată informa despre cele întâmplate acolo la Joa Pessoa în Brazilia. Muito obrigado, senhor presidente. O mais difícil é sintetizar em três minutos. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, este uh, foarte dificil să sintetizez în câteva minute o astfel de întâlnire. În orice, în orice caz aveți foarte mare dreptate să subliniați, este, subliniați aspectul că pentru prima dată delegația a fost atât de numeroasă. S-a uh, discutat deci despre uh, toate aceste teme de actualitate și sigur toate grupurile politice au fost reprezentate, am uh, transmis acolo um, mandatul Parlamentului nostru Am colaborat, bineînțeles, și cu Comisia Europeană pentru pregătirea acestor, acelor întâlniri. De asemenea, ne-am întâlnit și cu comisarul ANSIP în uh, cursul acestui forum care a reprezentat Comisia. Și am avut trei obiective. În primul rând, extinderea acestui mandat acordat uh, forumului de către ONU. Asta înseamnă, deci, uh, păstrarea acestui mod de guvernanță multilaterală și punerea accentului pe transparență. și mai ales nu am vrut deci să lăsăm uh, liberă calea către abandonarea acestui sistem de guvernanță multilateral. De asemenea, am vrut să aducem și un uh, omagiu acestei tradiții deja înfiripate, care vine în uh, favoarea tocmai acestei abordări multilaterale și transparente a chestiunilor legate de guvernanța internatului. Deci vorbim aici și despre liberul acces la informare și despre transparență. Além do modelo de governação, foram aqueles que também estão presentes no nosso debate diário aqui no Parlamento, quando falamos da agenda digital. De asemenea, am uh, ridicat și o problemă despre care discutăm uh, adesea în Parlament când este vorba despre agenda digitală. Chiar ceva care este destul uh, um, a fost destul de importantă în ultima vreme, în discuții, de exemplu, chestiunile legate de diversitatea culturală pe internet, despre neutralitatea rețelei de internet, respectul drepturilor omului, cum se pot uh, menține infrastructuri tehnice de bună calitate, de asemenea siguranța și încrederea online, S-a discutat și despre uh, accesul la anumite resurse online uh, în statutul de zero de contare din pachetul de date și cred că până la urmă tot uh, ce s-a discutat acolo se regăsește foarte bine în proiectul de declarație finală după această întâlnire. Și sigur, deci noi trebuie să spun că de fapt pozițiile aparate de noi în numele UE au fost foarte importante. Deci am susținut foarte mult această abordare internațională și multilaterală a uh, tuturor chestiunilor legate de guvernanța internetului. Sigur, bineînțeles, am făcut asta cu atât mai mult cu cât comisia noastră este implicată în mod direct în această temă. Nu pot decât să mulțumesc și tuturor colegilor și echipelor tehnice și din partea și reprezentanților comisiei care ne-au ajutat și împreună cred că am uh, reușit să ne îndeplinim misiunea, uh, mandatul acordat pentru această întâlnire. Mulțumesc! Thank you, colleague, for your report. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Văd din lista participanților că am avut patru membri de la ITRE și cinci de la celelalte comisii, cultură, jurii, libe. Deci e clar că suntem cei mai responsabili și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră a tuturor celor nouă. Doi dintre dumneavoastră sunteți prezenți alături de noi, pentru că doamna Eva Kaili de asemenea a fost cu noi și cred că este important să avem această de delegație. Doamna Kaili, doriți să adăugați ceva, vă rog. Foarte pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac câteva, câteva comentarii. Vreau să mulțumesc secretariatului, în special lui Ugo, pentru munca sa excelentă, pentru că am avut acolo asistență 24 din 24 cu totul inclus. Nu știu dacă știți, dar Joao Pessoa este cea de cel de-al patrulea oraș cel mai periculos din lume și cel mai periculos din Brazilia și noi n-am simțit deloc acest lucru. Așa cum menționa și colegul meu, a fost interesant pentru că am avut întâlniri eh, foarte interesante, cele mai interesante din Brazilia, cu mari companii care au participat și vreau să-i mulțumesc și lui Carlos pentru felul în care a condus delegația, pentru faptul că a organizat toate aceste întâlniri. N-am avut deloc timp liber, a fost eh, totul super plin și temele dezbătute au fost extrem de importante. Era vorba de securitatea Um, pe internet, s-a vorbit și despre neutralitate, bineînțeles, și așa mai departe. Am reușit până la urmă să transmitem mesajul nostru mai multor părți care erau implicate uh, în acest forum. Vicepreședintele era prezent, um, șeful de delegație pentru Brazilia și este important să spunem că uh, toată lumea se teme ca Parlamentul să nu vină cu mai multă reglementare. E bine să ținem cont de acest mesaj dar, pe de altă parte, mai avem câteva comentarii referitoare la libertatea de exprimare cu unele țări, de exemplu India, unde s-au uh, downloadat uh, site-uri de ONG-uri care fac o treabă excelentă dar dacă sunt împotriva guvernului sau au atitudini critice, rămân fără site-ul respectiv. Deci cu țările cu care lucrăm, e bine de știut acest lucru, că nu totul e în ordine și că ar trebui să lucrăm pe aceste teme pentru a cere mai multe drepturi și o mai bună democrație în felul în care se utilizează internetul. Așa cum spunea și Carlos, sper să avem un proces de monitorizare bun și să participăm și la anul. Ținând cont de munca excelentă a secretariatului, sunt convinsă că vom urmări de aproape ce se întâmplă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și pentru raportul dumneavoastră și pentru prezența în Brazilia. Și acum trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi și vreau să cer scuze doamnei comisar Binkovska pentru că suntem cu 5 minute întârziere. Avem un schimb de opinii cu doamna comisar Olzbieta Vienkovska, comisar pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri. Mi-aduc aminte de tot, dar văd că dumneavoastră știți și mai bine. Acest schimb de opinii este parte a dialogului structurat pe care îl avem cu Comisia și este o oportunitate pentru toți membrii Comisiei să pună întrebări pe teme importante, uh, cum ar fi, de exemplu, programul de lucru al Comisiei pe anul 2016. E interesant să urmărim îndeaproape propunerile dumneavoastră, doamna comisar, pentru la anul. Știm foarte bine că e vorba de o mai bună reglementare. Deci dorim să ne asumăm responsabilitatea și în toate aceste teme, poate cu excepția pieței interne, uh, noi practic suntem responsabili aici la Comisia ITRE, respectiv uh, din portofoliul dumneavoastră Industria, Antreprenoriat și IMM-uri. Deci uh, salutăm acest schimb de opinii cu dumneavoastră și am să vă dau cuvântul acum pentru o prezentare. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați. Așa cum s-a spus aici, este vorba de o parte a dialogului nostru structurat și v-am promis să vă țin la curent, dar sper să avem și o parte de dezbatere care poate va fi mai interesantă decât prezentarea mea. Am să spun întâi câteva cuvinte în legătură cu această strategie a pieței unice, după aceea în legătură cu competitivitatea industrială și uh, Uh, voi uh, intra și pe chestiunile industriei auto și Volkswagen, industria spațială și de apărare și planurile noastre la anul în acest context. Așa cum se spunea aici, sunt două puncte care sunt incluse în programul de lucru al Comisiei la anul. Am să încep cu strategia pieței unice. Noi ne-am centrat pe trei uh, obiective clare, noi oportunități pentru consumatori, cetățeni și industrie, în al doilea rând modernizarea industriei și a economiei în general și, în al treilea rând, partea cea mai importantă a strategiei din punctul meu de vedere, toate sunt importante, bineînțeles, dar acest element este cu adevărat crucial pentru a obține rezultate. E vorba tocmai de uh, cum atingem rezultatele. În primul rând, noi oportunități pentru consumatori, pentru profesioniști, pentru mediul de afaceri, pentru startup-uri și pentru IMM-uri. De asemenea, avem propunerea pentru Uniunea Piețelor de Capital și această strategie este o parte a contextului global pe care îl creăm anul acesta pentru a avea un document unic care va fi adoptat chiar mâine. E vorba de pachetul economie circulare, pentru care sunt responsabilă alături de comisarul Bela. În strategie prezentăm o serie de măsuri coordonate și acțiuni coordonate, de exemplu înlăturarea poverilor administrative pentru uh, companiile de tip startup, dar această parte nu s-a încheiat, trebuie dezvoltată mai bine în uh, perioada de implementare, uh, pentru că strategia, trebuie să spun, este însoțită de un calendar foarte detaliat și un plan de acțiune în ceea ce privește punerea în aplicare de asemenea detaliat. Avem o propunere pentru startup-uri, pentru a oferi antreprenorilor o a doua șansă, aceasta fiind o cerere, cererea cea mai auzită din partea companiilor, deci vom propune un nou regulament alături de comisarul Iurova pentru a le oferi o a doua oportunitate. Vom oferi și un îndrumar foarte clar asupra regulilor UE și a legislației în vigoare a UE și felul în care acesta se aplică economiei cooperative, pentru că avem nevoie de o poziție unificată la nivelul UE nu așa cum se întâmplă la ora actuală, când avem uh, seturi de măsuri uh, diferite și abordări diferite în statele membre. Al doilea element, modernizarea economiei noastre, ceea ce înseamnă să avem un sistem de standarde actualizate pentru ca uh, rezultatele să fie obținute rapid și eficient. Aceasta ar oferi companiilor noastre și un mai bun acces pentru achizițiile publice, în special IMM-urilor. În al treilea rând, rezultatele, după cum spuneam mai devreme, este un punct esențial. Avem nevoie de reguli și uh, ghidurile pe, ghidul pe care îl oferim trebuie să fie implementat rapid și eficient. Avem uh, strategia de aplicare inteligentă, avem uh, um, procesul de supraveghere a bunurilor și serviciilor de pe piață, și uh, în ceea ce privește cazul recent al emisiilor, bineînțeles, uh, trebuie să recunosc cât de important este să avem uh, Uh, un sistem de supraveghere foarte bun pe piață, care să fie actualizat. Încercăm să reacționăm la nivel colectiv și rapid, pentru că, după cum știți, Comisia nu a avut și nu are niciun fel de competență pentru a pune în aplicare regulamentul la nivel național, dar uh, am uh, preluat rolul de lider în acest proces, realizăm anchete la nivel național, încercăm să coordonăm procesul și așteptăm să obținem rezultate chiar în următoarele zile. Ieri a fost termenul pentru Volkswagen pentru a ajunge la capătul anchetei. Există alte două elemente importante. În primul rând, îmbunătățim setul de proceduri de testare pentru emisii. După cum știți, în Comitetul Tehnic de Reglementare, statele membre au participat și și-au exprimat punctul de vedere și s-a ajuns, din punctul meu de vedere, la un compromis bun. Avem nevoie de un astfel de compromis pentru că avem nevoie de metode de testare noi și solide care să fie implementate rapid. Acest acord este unul foarte bun pentru că vom ajunge la o trecere de la 400 de miligrame la 168 de miligrame, deci mai mult de jumătate. Știu că sunt multe îngrijorări în legătură cu acest acord, dar sper oricum să votați pentru el pentru că acest compromis, din punctul meu de vedere, este unul echilibrat. Pe de o parte, din punctul de vedere al mediului și, pe de altă parte, este un obiectiv realizabil pentru industrie. Este ambițios, e adevărat, dar fezabil. Al treilea element aici, lucrăm pentru noi metode de testare în ceea ce privește consumul de combustibil, așa numitele duty test uh, procedure, Comisarul responsabil este domnul Caniete și vom face o propunere în următoarele luni. În al patrulea rând, de asemenea foarte important, lucrăm la o propunere pentru îmbunătățirea homologării de tip și îmbunătățirea procesului de testare a vehiculelor. Propunerea va fi una detaliată și va fi finalizată în cursul lunii decembrie. Îmbunătățim și supravegherea pieței, pentru că trebuie să reacționăm foarte rapid și tocmai aici strategia pieței unice ne va fi de mare ajutor. Al doilea punct, competitivitatea industrială. Abordarea noastră în strategia pieței unice este una foarte centrată, țintită, um, acțiuni centrate pe trei obiective, toate având scopul de a crea locuri de muncă și a creștere economică și de asemenea de a crește competitivitatea. Vor urma și acțiuni specifice în următoarele luni, pentru care avem nevoie de susținerea dumneavoastră și tocmai de aceea întâlnirea de astăzi este atât de importantă pentru noi. Strategia pieței unice trebuie să poată conlucra cu alte inițiative de exemplu cu strategia pieței unice digitale. Cele două documente sunt esențiale pentru că e vorba pe de o parte de digitalizarea industriei, dar pe de altă parte este vorba și de modernizarea industriei noastre, ceea ce este un proces mult mai larg. În iunie am prezentat noua abordare referitoare la competitivitatea industrială și piața strategia pentru piața unică este un element esențial în acest sens. De exemplu, un sistem modernizat de standardizare ne va permite să răspundem rapid în față și schimbărilor de natură tehnologică și pe piață. Aceasta va permite firmelor să intre mai ușor în lanțul global de valori. Intele- drepturile de proprietate intelectuală vor ajuta industria de asemenea în protejarea serviciilor sale și vor permite o mai bună funcționalitate a firmelor. Știm că industria reprezintă un context mult mai larg și dorim să facem față problemelor care apar în întreaga industrie europeană, cum ar fi, de exemplu, lipsa de investiții, problema resurselor, practici comerciale neloiale și așa mai departe, probleme care vor fi abordate la anul. Câteva cuvinte despre uh, spațiu și apărare. Acestea sunt două inițiative în programul de lucru al Comisiei pe anul 2016. În primul rând, spațiul. Comisia va prezenta o strategie europeană a spațiului în care să prezentăm viziunea și strategia noastră pentru a, a exploata la maxim programele Galileo și Copernicus pentru economia europeană și pentru cetățenii europeni. Aceste două programe sunt esențiale în acest sens și lucrează foarte bine, au lucrat foarte bine anul acesta. Așa că dorim să Um, le utilizăm la maxim. Dorim ca sectorul public și privat să se implice și să ofere noi posibilități și să existe un adevărat răspuns european. Deocamdată este prea devreme pentru a intra în detalii. Uh, ieri discutam această temă cu uh, președinția luxemburgheză și cu statele membre, dar cred că înainte de a trece la detalii trebuie să implementăm pe deplin programul Copernicus și Galileo. Trebuie să vedem cum putem susține piața pentru a prelua aceste servicii de către sectorul uh, privat și autoritățile publice în al doilea rând să vedem care sunt uh, instrumentele de piață și politicile necesare pentru a promova oportunitățile de pe piață și să sporim accesul la spațiu, o mai bună conectare a cercetării cu activitatea reală Și acum referitor la apărare, care are legătură uh, mare cu politica spațiului, noi vom adopta planul de apărare european cu două obiective prioritare. În primul rând, să susținem sistemul de cooperare în domeniul apărării și în domeniile critice autonomia strategică necesară. Planul nostru este să avem Europa apărării capacități de cercetare, tehnologie uh, cu dublă utilizare, uh, toate aceste lucruri disponibile. Trebuie să incorporăm și obiectivele existente care să coopereze cu alte strategii, de exemplu uh, o strategie globală a securității, așa cum a arătat vicepreședinta Mogherini, care este responsabilă, și din punct de vedere bugetar vom avea noi propuneri inclusiv uh, comunicările prin satelit la nivel guvernamental. Vă voi uh, ține la curent pentru că aceste două elemente, politicile de apărare și spațiale, sunt într-adevăr esențiale pentru noi pentru anul care urmează. Am să vă informez, deci, cu toate aceste, în legătură cu aceste inițiative și ele sunt esențiale pentru a crea locuri de muncă, pentru creștere economică și pentru uh, un proces de reindustrializare care să facă din industria europeană o industrie cu adevărat competitivă. Mulțumesc! Intervenție fără microfon din partea președintelui. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Vom începe dezbaterea. În primul rând, grupurile politice. Din partea grupului PP, colegul Calniș. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Îmi pare rău că am vorbit la telefon destul de tare, era oarecum nepoliticos din partea mea, așa că îmi cer scuze. Aș vrea să vă pun o întrebare. Dumneavoastră sunteți comisarul însărcinat uh, cu industria. Avem un scandal foarte important cu un actor important în industria auto, industrie care este esențială pentru industria europeană, înseamnă foarte mult pentru tehnologiile noastre, în special în ceea ce privește dieselul. Se spune de către unii că problema ar fi dieselul și că trebuie să eliminăm aceste motoare de tip diesel și să trecem spre motoarele electrice. Dar Europa are avantajul competitiv de a avea o industrie într-adevăr la vârf în acest domeniu și n-ar fi în interesul nostru industrial să renunțăm la aceasta. Întrebarea mea este următoarea. Din punctul de vedere al Comisiei și Înțeleg foarte bine care este ierarhia europeană, dar din punctul de vedere al Comisiei, pentru că dumneavoastră aveți totuși o, o putere de inițiativă, cum puteți încuraja industria auto în Europa, pentru că nu e vorba doar de Volkswagen aici, ci e vorba de o abordare mult mai generală și trebuie să ținem cont și de concurenții industriei europene. Deci cum puteți alinia această poziție de apărare cu standardele noastre foarte stricte în domeniul emisiilor? Mulțumesc și acum din partea socialiștilor, domnul Nica. Uh, mulțumesc, uh, doamna comisar. Uh, I will speak in Romanian. That's a special day today, so... Day of Romania. So our colleague would like to speak Romanian only. I congratulate our colleague and all of you. Da, pentru colegul care îmi dorește să vorbească în română, vreau să vă felicit încă o dată și pe toți colegii români. Îmi pare rău, Dan. N-am repetat la început acest mesaj. Este Ziua Națională a României. Da, toți suntem români astăzi. Întotdeauna uh, sunteți binevenită și vă mulțumesc pentru um, acest uh, schimb de vederi. Eu am uh, o problemă pe care vreau să vă ridic. Așa cum în Parlamentul European Comisia ITRE încearcă să fie comisia care se ocupe de industrie, cred că și la nivelul comisiei dumneavoastră sunteți persoana responsabilă, împreună cu DigiGrowth, de problemele industriei. Și aici intervin problemele mele pe care vreau să, le, să ne puteți explica. Noi suntem într-o mare confuzie, pentru că nu avem întotdeauna informațiile pe care ar trebui să le avem și nu întotdeauna le avem din partea celor care trebuie să dea informațiile, din, de, în cazul de față din partea lui DigiGrowth. Și am să mă refer la un caz care l-am avut cu MSR-ul, când am, n-am reușit să adoptăm în comisie ITRE un raport și datorită faptului că nu am avut informațiile necesare, Digigrowth, când a venit directorul general, ne-a spus, știți, noi mai mult DigiClima s-a ocupat de așa ceva și noi întrebam de impactul în privința industriei, iar DigiEnergy cel puțin a venit deloc, ca să nu intre în scandal nici cu DigiClima, nici cu DigiGrowth. Acum avem un alt uh, uh, dosar care se cheamă ETS. Și aici încercăm să înțelegem cum anume studiul de impact care se referă la industrie va afecta sau nu industria și în ce măsură și care sunt măsurile care sunt luate. Informațiile sunt foarte puține, iar răspunsurile la întrebări, cel puțin pe care le-am pus noi, n-au venit nici până acum. Probabil o să vină după amiaza aceasta. Și lucrurile continuă. Ieri am avut o dezbatere pe energie. La dezbaterea pe energie, cel care era responsabil din partea lui DG Energy spune așa, sper că am înțeles și eu bine, ca și colegul Eduard Marten, că el este împotriva și Comisia ar fi împotriva contractelor pe termen lung pentru energie industria vine și spune, zice, vrem să avem predictibilitate și una dintre subiectele principale care DigiGrowth le spune tot timpul și cred că același lucru vă spune și dumneavoastră este că industria trebuie să aibă predictibilitate. Predictibilitate înseamnă prețuri ca să poți să faci un business plan pe un termen mediu sau lung și nici într-un caz că aceste prețuri să crească de pe o zi pe alta. Iar soluția care a fost propusă de DigiEnergy, vă spun asta că sigur nu știți, doamna comisar, a fost așa că noi propunem smart grid și industria trebuie să funcționeze cumpărând energia în ziua respectivă și dând drumul la instalații de la, la ora sau să le oprească în funcție de cum crește prețul sau scade prețul la energie. Deci au fost cei care eram aici șocați împreună cu domnul președinte Buzic, au fost șocați ieri. Dacă asta este viziunea în privința industriei europene, cred că la comunitatea, cum vă spuneam și intervenția din plen, comunitatea cărbunelui și a oțelului, care a fost piatra de temelie a Uniunii Europene, rămânem fără industrie și fără nimic, pentru că nu înțeleg cum ar putea să mai funcționeze cineva în condițiile în care strategia sună așa cum am explicat-o. Și cred că dumneavoastră trebuie să ceră și la DigiGrow să fie prezenți în aceste dezbateri și să spună un punct de vedere. Doamne, nu, nu se poate așa. Nu puteți veni cu o strategie în care o fabrică pornește, muncitorii vin la lucru 8 dimineața și așteaptă până la 11 că scade prețul de energie ca să poată dea drumul la instalații. Deci sunt câteva lucruri foarte serioase pe care am vrut să le semnalez și contez foarte mult pe implicarea dumneavoastră în sprijinul industriei europene. Vă mulțumesc. Thank you very much. Coleg. Mulțumesc și acum colegul Tașenovski din partea ECRM. Este și ziua națională a Republicii Cehe? Cred că nu, dar oricum puteți vorbi limba dumneavoastră. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu, nu este ziua națională a a Cehiei astăzi, dar nu pot să vorbesc nici română, îmi pare rău. Oricum vreau să felicit pe colegul nostru român, pe domnul Nica și pe toți ceilalți colegi. Este o adevărată plăcere pentru noi să putem avea un schimb de opinii, doamna comisar, astăzi în legătură cu Uh, teme atât de importante pentru că uh, piața este un adevărat pilon al Uniunii Europene. Știm cu toții că există în continuare multe bariere, multe obstacole și că uh, procedurile noastre nu sunt foarte rapide. Cu toate acestea, aș vrea să vă mulțumesc pentru Uh, o prezentare foarte interesantă și pentru că nu avem mult timp la dispoziție, am să mă limitez la două comentarii. În primul rând, în ceea ce privește libertatea de circulație a serviciilor. Aceasta este o adevărată piatră de temelie a Uniunii Europene. Deseori, constatăm că serviciile se confruntă cu probleme majore atunci când sunt oferite la nivel transfrontalier. Și mi-aduc aminte că în timpul președinției noastre s-a adoptat o directivă în ceea ce privește piața comună a serviciilor. Iată, aici intervine și întrebarea mea vreau să vă întreb care sunt următorii pași pe care să-i așteptăm, pentru că multe bariere sunt doar de natură birocratică. Deci, uh, absolut inutile. Vreau să vă întreb de aceea care este părerea dumneavoastră, cum putem trece mai departe pentru a înlătura aceste bariere. Și un al doilea comentariu se referă la uh, proprietatea intelectuală. Salut faptul că piața comună oferă și protecție suplimentară pentru medicamentele generice. Toate aceste elemente au fost deja incluse și știu că ele reprezintă o parte foarte specifică a pieței. Avem și o excepție pentru țările terțe Și dacă acces, această excepție este menținută și nu este înlăturată într-un interval de timp rezonabil, atunci uh, medicamentele generice, multe dintre ele și mulți din uh, producătorii de medicamente generice vor părăsi teritoriul european și este păcat pentru că acest uh, tip de medicamente este într-adevăr esențial pentru activitatea economică. Vă mulțumesc încă o dată, doamnă comisar, și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Mulțumesc, Gheorg. Mulțumesc, domnule președinte. Súlyosan beszélt verseny. Vreau de asemenea să-i mulțumesc doamnei comisar pentru informațiile pe care ni le-a oferit. Într-adevăr, competitivitatea este esențială, esențială în special pentru comisia noastră. Avem nevoie de un cadru juridic care să ajute companiile. Din păcate, există în continuare mult prea multe obstacole și bariere în acest domeniu. Și tocmai de aceea, companiile noastre nu sunt neapărat competitive pe piața internațională. Am o întrebare care deja a fost uh, oarecum tratată de către antevorbitori. Este vorba despre producția de medicamente generice. accesul pe piețele terțe este limitat. În statele terțe, producția poate începe mult mai repede decât în Europa din pricina diferențelor la capitolul alocarea autorizărilor, certificatelor, etc. Considerați că ar putea exista acte legislative care să ușureze accesul companiilor farmaceutice europene pe uh, piețele terțe, mi se pare că cadrul juridic este suboptim în momentul de față și ar trebui să fie îmbunătățit. Mulțumesc! Blanco Lopez. Mulțumesc și acum uh, colegul Blanco Lopez, vă rog. Muchas gracias. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac uh, un singur comentariu. În strategia de întărire a pieței unice există un aliniat pentru economia participativă. Este un aliniat uh, important în care se vorbește despre avantajele acestui nou model pentru companii și pentru consumatori. E adevărat că avantajele sunt numeroase în ceea ce privește diversificarea ofertei de bunuri și servicii și de asemenea reducerea costurilor pentru cetățeni. Totuși, nu se menționează nicăieri riscurile. Abia dacă se vorbește despre consecințele noului model de afaceri pe piețele existente și plângerile în legătură cu incertitudinea juridică sau probleme de reglementare. Însă eu cred că principala provocare a acestui tip de economii, uh, în afară de nevoia de a întări garanțiile pentru consumatori, deci principala problemă este tocmai aceea a protecției oferite lucrătorilor. E adevărat, această economie participativă aduce de multe ori mai mare flexibilitate și o mai bună conciliere uh, pe piața muncii. Însă uh, aceasta duce la un model de afaceri care crește uh, precaritatea contractelor. Doamnă comisar, cred că e nevoie de mai multă inițiativă și reflexie din partea Comisiei în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Piper. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, sunt de cealaltă parte. <laughs> Aici mă vedeți. Umso besser, umso besser. Două lucruri. În primul rând, industria auto și emisiile. Propunerea comisiei descrisă de către dumneavoastră mi se pare echilibrată. Există niște propuneri aici care cu greu pot fi transformate în realitate, dar măcar uh, să încercăm, de ce nu? Vreau să vă întreb care ar fi consecințele unei respingeri de către Parlamentul European a propunerii dumneavoastră. Care sunt consecințele pe care le prevedeți pentru industria auto? Dați-mi voie să subliniez faptul că 12 milioane de angajați uh, europeni lucrează în această industrie. 75% din lanțul de valoare a, unei, uh, a unui autoturism uh, sunt create de subcontractanți de mici dimensiuni. ce s-ar întâmpla în cazul în care regulile ar deveni din ce în ce mai severe. Să nu uităm, este vorba despre o acțiune ilegală a unui concern care n-ar trebui să ne determine să punem sub semnul întrebării întregul sector. În al doilea rând, armele de foc, de foc și directiva privind armele de foc. Suntem uh, bombardați de scrisori și mail-uri din partea vânătorilor amatori. Acești oameni se tem de ce va urma să fie. Pentru că, iată, vânătorii amatori se tem că ar putea fi puși pe picior de egalitate cu teroriștii. Ori asta nu putem permite. Există multe zvonuri pe tema intențiilor comisiei și mi-ar plăcea să mă asigurați că situația nu e chiar atât de neagră pe cât pare ea să fie. Mulțumesc! Mulțumesc! Întrebarea dumneavoastră are legătură și cu bunăstarea animalelor, din câte văd eu. Și acum, domnul Ghirec, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește autorizațiile și piața industriei auto în Europa, e clar că această piață nu este unificată pentru că există țări precum Polonia, Spania sau România și multe altele în care uh, viața medie a unui vehicul este de 13 ani, sau cel puțin asta este uh, cifra pe care o am din Polonia. Uh, Vorbim aici despre un adevărat fenomen care are de-a face și cu emisii ridicate de dioxid de carbon. Pe de altă parte, avem niște structuri care ar trebui să uh, țină cont de IMM-uri și care, din păcate, nu pot funcționa la fel în întreaga Europa pentru că nu se acceptă nici uh, clauza reparațiilor. Toate acestea au de-a face și cu marile monopoluri și cred că este uh, o adevărată eroare pe care trebuie să o eliminăm. Dacă această clauză de reparație ar fi acceptată de toate statele membre ale Uniunii Europene, pentru că în timp, între timp, practic nu numai că împiedicăm dezvoltarea IMM-urilor, ci mai mult decât atât controlăm uh, practic uh, problema emisiilor. Mulțumesc! Correct. And Mr. Rubic will be... Mulțumesc, domnul Rubic este următorul vorbitor. comisar Vreau să-i mulțumesc doamnei comisar pentru maniera în care, iată, încearcă să susțină IMM-urile. Programul Erasmus pentru tinerii antreprenori este o poveste de succes și mi-ar plăcea ca acest program să fie continuat. Ieri am vorbit despre Female Business Angels, un uh, program uh, și el încununat uh, de, de succes, um, un program care conferă mult curaj, în special în statele în care rata șomajului este mare și femeile reprezintă majoritatea șoma, șomerilor. De asemenea, mai există și programul care vizează migranții, migranții pe piața muncii. Acest program trebuie să fie promovat, dezvoltat, pentru că, iată, migranții vin în Uniunea Europeană, ei trebuie să fie, să fie încurajați să intre pe piața muncii și să se transforme în piloni ai uh, societății uh, europene. Încercăm ca standardele în acest domeniu să fie cât mai înalte cu putință. Cred că obiectivul nostru de a crește producția cu 20% în Europa până în 2020 este un obiectiv bun. Din păcate, tendința în momentul de față este descendentă. Mie mi-ar plăcea ca până în 2030 producția europeană să crească cu 30%. Uh, Asta pentru a putea crea baza unei creșteri economice și a unei bunăstări la nivel general european. Și bunăstarea, bineînțeles, poate fi obținută doar prin, prin uh, muncă. De asemenea, vreau să vă rog ca să nu considerați uh, rele în sine uh, motoarele acestea diesel, pentru că motoarele diesel sunt uh, geniale, cel puțin pentru distanțele lungi. Uniunea Europeană deține tehnologia de vârf în acest domeniu și ar trebui să-și păstreze renumele. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Mode! Uh, mulțumesc, domnule președinte! În primul rând, Aș vrea să uh, mă alătur comentariilor făcute de domnul Blanco Lopez în ceea ce privește economia participative și uh, faptul că nu trebuie să uităm că există și oameni care lucrează în aceste sectoare de activitate. În al doilea rând, mă bucur că ați menționat și economia circulară, pentru că vreau să vă întreb dacă avem rezultate în această economie circulară. Pentru aceasta avem nevoie de niște reforme fundamentale. Domnul Gerec vorbea despre politica de reparații. Există o serie de politici care trebuie să fie ambițioase. Sper că mâine când veți face această prezentare ea să fie pe măsura așteptărilor. În al treilea rând, ați vorbit despre spațiu. Și aici este un domeniu enorm din punctul de vedere al importanței și al domeniului acoperit indiferent că e vorba de uh, securitate, apărare, schimbare climatică, sănătate și așa mai departe. Au existat uh, uh rapoarte care au creat confuzie în acest sector uh, în legătură cu unde se află responsabilitatea, de ce parte se află responsabilitatea și salut comentariile dumneavoastră în ceea ce privește felul în care va arăta strategia pentru a rezolva problemele în anii ce vin. Însă avem nevoie și de un mai mare angajament uh, față de Parlament, pentru că a existat un fel de uh, lacună în această Uh, legătură între agenție și Parlament pe această temă. De aceea mă bucur că v-ați referit și la această problemă care trebuie soluționată. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Virkunen. Mulțumesc, domnule președinte. Noi avem ziua independenței sâmbătă, deci uh, voi uh, trece și eu la limba mea maternă, la finlandeză. Mulțumesc, doamna comisar. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Am o serie de întrebări. În primul rând, vreau să susțin și eu ceea ce s-a spus aici în legătură cu economia participativă. Este foarte important și mă bucur că se află în programul de lucru pe anul 2016. Știm că există o serie de companii în Europa care se confruntă cu dificultăți din cauza cadrului de reglementare la nivel european sau național care uh, nu uh, țin cont de ei. De exemplu, Airbnb. În unele țări sunt pur și simplu interzise aceste companii, de aceea este important pentru noi să um, primim bine noile inovații și să le ajutăm să facem investiții atunci când este necesar pentru ca ele să crească. Un principiu important este că pentru același serviciu există aceleași reguli. Să ținem cont de faptul că uh, Airbnb nu este un serviciu hotelier și Uber nu este un serviciu de taxiuri. Deci ar trebui să avem un cadru de reglementare și pentru aceste situații, pentru ca aceste companii să-și găsească locul în economia noastră. Economia participativă este într-adevăr una uh, care merită încurajată. O a doua întrebare importantă se referă la viitorul pieții unice. Pentru că e foarte bine dacă dorim să subliniem importanța pieței unice. Criza refugiaților ne-a arătat cât de importante sunt controlele la frontiere în anumite țări și libertatea de mișcare a persoanelor este o libertate fundamentală pentru noi. Trebuie să ne gândim și la consecințe și uh, la posibilitatea de a reintroduce aceste controle pe piața internă, pentru că trebuie să menținem piața internă. Și aș reveni la un comentariu făcut de domnul Piper. În ceea ce privește directiva pentru armele de foc, există persoane care sunt îngrijorate în uh, țările noastre. Vine ziua independenței, sâmbătă, în Finlanda. Și uh, rezerviștii noștri au arme, dețin arme, care, uh, în conformitate cu această directivă, vor fi interzise iată, aceasta a provocat o adevărată polemică în Finlanda și Finlanda ar dori să aibă o excepție pentru această situație pentru ca rezerviștii să-și mențină armele. Mulțumesc, colegul Valtelo. Ah, ok. Pardon. Eu, domnule președinte, da, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Martin. Uh, și eu mă alătur felicitărilor pentru poporul român și de asemenea uh, felicit uh, industria metalurgică franceză pentru că astăzi este ziua lor. Cred că nu putem vorbi de piața unică internă dacă nu vorbim despre restul lumii. Deci spuneam că nu putem vorbi despre piața unică europeană fără să vorbim și despre restul lumii, pentru că indiferent câte eforturi de competitivitate facem pentru a susține industria noastră, și asta încercăm cel puțin, dacă ceilalți dispun de instrumente care nu respectă regulile noastre comune, practic, printr-o mișcare foarte simplă, pot pune în pericol competitivitatea noastră. Și mă gândesc aici la parteneriatele pe care Uh, le uh, facem și dorim să le accentuăm cu China. China nu are aceleași reguli ca și noi. Uh, lumea industriei europene este foarte îngrijorată de posibilitatea ca statutul de piață să fie acordat Chinei și să fie recunoscut Chinei. Aceasta va reprezenta adevărate dificultăți pentru industria noastră și știți că din punctul de vedere al gestiunii politice a monezii chineze, a ioanului, practic se abuzează de aceste politici și competitivitatea europeană poate fi pusă în pericol. Deci, uh, iată, o piață comună pentru care încercăm să avem uh, reguli comune pentru a nu avea uh, o falsificare a concurenței, dar nu așa se întâmplă în cazul Chinei. Și există această criză în domeniul industriei oțelului cu cazuri pe care le-am tratat. Și e clar că nu utilizăm arme egale în fața unei astfel de situații. Un alt punct important este cel al gestiunii brevetelor, al acelui know-how o companie care dorește să se instaleze în China este obligată să aibă un parteneriat chinez, acel joint venture, deci obligația de a împărtăși cu chinezii brevetele noastre, know-how-ul pe care îl avem. Și e clar că asta nu este în beneficiul nostru, vreau să știu care este punctul dumneavoastră de părere. Și încă un element, poate nu ține direct de portofoliul dumneavoastră, dar în calitate de comisar cred că trebuie să aveți o poziție clară. Cum credeți că Europa poate uh, pune obstacole în continuare în calea acelor lideri în domenii strategice europene? Cred că a sosit momentul ca uh, Europa să redefinească piața strategică din punct de vedere geografic, pentru că nu putem împiedica în continuare fuziuni uh, între companii europene sub uh, pretextul ajungerii la o poziție dominantă, când în același timp închidem ochii față de alte produse care ne vin din China și uh, care uh, vin de la companii care uh, controlează jumătate din piața globală. Uh, de exemplu, mă gândesc la oțelul uh, inoxidabil uh, care a venit din China. E adevărat că a fost refuzat de fosta comisie, a fost refuzat pentru că se pretindea că aceasta ar aduce o poziție dominantă pe piața europeană, dar Comisia Europeană închide ochii atunci când e vorba de importuri masive din China, când aceștia câștigă peste 50% din piața globală. Și îmi pare rău că am depășit timpul. Vă mulțumesc! Da, n-ați depășit trei minute. Colegul Helmer. Uh, well, thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Spre deosebire de alți colegi, eu trebuie să spun că în Regatul Unit, sigur, nu, să avem, nu sărbătorim ziua independenței astăzi. Dar cine știe, vom vedea ce se întâmplă și după referendumul Brexit, poate sărbătorim ceva. Însă, uh, Eh, mulțumesc și eu, doamnei comisar, pentru prezentarea foarte interesantă și sigur, e clar că e o întreagă dezbatere privind eh, chestiunile de competitivitate. Aș vrea să o întreb pe doamna comisară dacă împărtășește îngrijorarea mea legată de prețurile la energie în Europa, care sunt eh, cea mai mare problemă la nivel de competitivitate pentru industriile noastre. Și în acest context aș vrea să întreb dacă va vorbi cu colegii săi în cadrul comisiei care se ocupă de energie și de schimbarea climatică, tocmai pentru că trebuie schimbate uh, ceva în politicile astea pentru a ne asigura o energie la prețuri abordabile. Și continui uh, cu o întrebare. Vreau să știu dacă considerați că uh, ce se pregătește în sistemul ETS, sigur avem și sistemul acela de schimburi de cote de emisii, dar uh, s-a făcut, de exemplu, s-au făcut niște concesii și consumatorilor intensivi de energie, dar încă mai sunt îngrijorări pentru că sistemul ETS pare să fie din nou foarte împovărător pentru IMM-uri. Mulțumesc. A lot of differences between the member states. Sigur, sunt multe diferențe între statele membre, pentru că, sigur, nu orice stat membru are nevoie de un referendum ca să poată sărbători o zi a independenței. Domnul, doamna Niblar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, îmi cer scuze, am întârziat, am întârziat puțin. Nu v-am ascultat tocmai de aceea intervenția, dar m-am uitat peste documentele noastre și am trei întrebări. În primul și în primul rând, piața unică și profesiile liberale, medici, stomatologi, notari, avocați, ingineri, civili, etc. Am senzația că aceste profesii care în Germania, dar și în alte state europene s-au organizat bine, trebuie să renunțe la această manieră, structură de organizare. Ei bine, asociațiile din Germania asigură o bună organizare a profesiilor, aceste asociații stabilesc niște standarde foarte înalte pentru profesie și preluând aceste responsabilități, aceste asociații preiau o parte din responsabilitățile care altfel ar, ar reveni statului. Și tocmai de aceea vă rog să nu Uh, distrugeți aceste structuri deja existente care sunt atât de utile și eficiente. După aceea, în al doilea rând, uh, scandalul, scandalul emisiilor. Sunt de acord cu domnul Piper, cu domnul uh, Rubic de asemenea. Și la rândul meu vreau să vă rog ca uh, această tehnologie diesel din Europa să nu fie distrusă ca urmare a anchetei demarate de către dumneavoastră. motoarele diesel sunt o tehnologie de vârf, Uh, eficientă din punct de vedere al uh, emisiilor și tocmai de aceea consider că Comisia Europeană trebuie să sprijină și pe viitor această tehnologie. După aceea, legislația privind uh, armele de foc, doamna Fiercunen a vorbit deja despre asta și eu sunt de acord cu ea. În Germania normele sunt cât se poate de severe. Am avut anumite incidente cu câțiva ani în urmă care au dus la schimbarea legislației și tocmai de aceea noi nu ne dorim ca o armonizare europeană să ducă la o schimbare a cadrului deja solid din Germania. Mulțumim, domnul Henkel. Thank you. Mulțumesc. Doamna comisar, sigur, este foarte interesant când vorbim despre creșterea gradului de industrializare a UE. Dar uh, fapt este că uh, industria a dat înapoi în ultimii ani în Europa. Deci, o singură întrebare. Ați observat deja că există o anumită corelație între uh, moneda euro, care este mult prea puternică pentru anumite state membre, cele din Sud, și asta afectează capacitatea lor de a exporta, iar, pe de altă parte, câteodată, uh, moneda euro este și prea slabă pentru unite țări cum ar fi la mine în Germania și chiar dacă uh, rata de industrializare este bine menținută deocamdată. Deci, întreb dacă sunteți de acord cu observația că există uh, o corelație între această situație în care o monedă de tip unic se aplică tuturor și uh, faptul că, iată, este nevoie de o politică diferențiată în ce privește eh, subsidiile între Nordul și Sudul Europei. Vă mulțumim pentru intervenție, spune domnul președinte. Mai dorește cineva să intervină, să ia cuvântul? Se pare că nu. Cred că oricum a fost o listă lungă de întrebări pentru doamna comisară și, sigur, așteptăm cu nerăbdare să cunoaștem răspunsurile dumneavoastră, pentru că, mai lăsând la o parte patru teme foarte importante, industria, piața comună, dar s-a menționat și politica spațială, o serie lungă de teme interesante. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund într-o manieră cât de cât bine organizată la aceste întrebări, dar Sigur, am notat și eu cât de repede am putut. Deci, pentru început, în ce privește industria auto, pentru că mai mulți colegi au pus întrebări pe această temă. Bineînțeles, și țin să spun clar, nu ne dorim să înlăturăm tehnologia diesel. Sigur, uh, vrem să sprijinim industria auto. Este o politică de ordin general. Și, sigur, eu sunt aici ca să reprezint și punctul de vedere al sectorului industrial, dar, sigur, trebuie să țin cont și de angajamentele uh, asumate deja de Comisie, de către Consiliul uh, European în anii uh, anteriori. Dar, în orice caz, sectorul auto este cu adevărat, dacă pot spune așa, este o bijuterie în industria europeană pe care trebuie să o protejăm, sigur. Însă nu putem nici închide ochii la anumite cazuri de fraudă, așa cum se întâmplă de data aceasta aici. Deci, eu cred că cel mai bun răspuns într-o astfel de situație, ca cea în care ne aflăm acum, este să ne străduim să recâștigăm încrederea consumatorilor. Asta trebuie să facem pentru că lucrurile se pot uh, repara la nivel de rezultate financiare anul viitor, în câțiva ani, dar trebuie văzut cum va reacționa consumatorul. În primul rând este vorba de recâștigarea încrederii consumatorului. Și uh, pentru a face asta sunt două etape de parcurs. În primul rând trebuie uh, pus pe, pus pe picioare procedura uh, testului de emisii în condiții uh, reale și asta înseamnă că trebuie să avem o procedură standard comună tuturor și începând cu septembrie anul viitor, uh, vom avea deci într-un termen de 2 la 4 ani, e clar că vom avea uh, motoare diesel mult mai curate și corect măsurate. Sigur, uh, vor fi multe evoluții în sectorul auto în următorii 20-30 de ani, dar ce este de făcut este să urmăm uh, pașii corect și rezonabil. Deci, în primul rând, testul privind măsurarea emisiilor în condiții reale. Deci, aceasta este prima etapă și cred că s-a ajuns la un, un bun compromis și este bine și pentru consumator și pentru mediu, pentru că tocmai uh, ne arată că se poate scădea nivelul de emisii foarte mult în doar câțiva ani, dar pe de altă parte acest test practic a fost făcut și cu colaborarea industriei. Nu a fost undeva scos din pălărie ca să punem niște praguri de neatins uh, fața constructorilor. Apoi, în orice caz, știm foarte bine că producătorii auto au acordat, au investit foarte mulți bani în cercetare și tocmai de aceea avem un sector auto foarte performant și lucrurile trebuie să se continue așa pentru cercetare și dezvoltare, dar este nevoie și de recâștigarea încrederii consumatorului. Țin să mai subliniez încă un aspect pe care îl discutasem și săptămâna trecută cu directorul general de la Volkswagen la Strasburg. Și trebuie să vă spun și o repet clar și apăsat, nu putem să acceptăm o situație în care consumatorul european ar fi tratat diferit față de consumatorul din Statele Unite. Ar fi o situație inacceptabilă. Sigur, înțelegem că situația de piață este diferită în Statele Unite, dar frauda este, a fost aceeași în Statele Unite și în Europa și de aceea trebuie să avem aceleași niveluri privind compensarea pentru uh, cele două categorii de clienți. Nu știu cum vom rezolva această problemă, dar trebuie. Și știu că imediat după întâlnirea noastră a urmat un comunicat din partea Volkswagen cum că nu se vor plăti compensări consumatorilor europeni, dar această atitudine nu este acceptabilă pentru Comisie și nici pentru mine. În ce privește întrebarea domnului Nica, în primul rând trebuie să îmi cer scuze pentru că e adevărat, procesul este foarte lung uneori pentru obținerea unui răspuns și e adevărat, nu este acceptabil ca lucrurile să stea așa, dar încă trebuie să mai îmbunătățim capacitatea de reacție la direcția noastră generală și, în orice caz, în mod foarte clar, sunt foarte implicată în această temă și ține și de responsabilitățile mele uh, uh, prețurile la energie și piața energie, pentru că, sigur, sunt uh, elemente care intră în structura de prețuri pentru sectoarele industriale, din producție și nu vreau ca lucrurile să rămână așa. Și eu sunt foarte atașată de acest proiect al energiei, al Uniunii Energetice și pe de altă parte, da, doar parțial mă ocup direct de acest dosar, pentru că reprezint și punctul de vedere al uh, actorilor industriali. Și aici menționez că, de fapt, contractele pe termen lung în energie sunt elemente foarte bune, pentru că tocmai oferă un instrument de planificare pentru uh, actorii industriali și, pe de altă parte, trebuie să avem și instrumente de monitorizare a prețurilor la energie. Și în anumite cazuri, mă, mă, cred că mă refer și la întrebarea domnului Helmar acum, de exemplu, în cazul pieței britanice la energie sau pe, pe piața de producere a oțelului. Aici nu este o problemă legată de reglementarea europeană, ci de nivelul taxelor la nivel național, din câte știu eu. Sigur, voi urmări îndeaproape acest dosar și în continuare și vă vom oferi o informare detaliată de ce prețurile energie sunt diferite și în unele state sunt atât de ridicate, pentru că în anumite cazuri nu, se, nu este din cauza politicii europene privind climatul sau politica europeană pentru energie, ci aceste prețuri ridicate țin de reglementarea internă a anumitor state și este cazul Regatului Unit aici. O spun foarte clar. Apoi, în ce privește medicamentele generice, industria și-a explicat foarte clar punctul de vedere aici în ce privește protejarea brevetelor și, de altfel, uh, eu personal sunt în contact cu industria farma și cu producătorii de generice și aici lucrăm în acest moment la un acord de scutire reciprocă de taxe vamale care se beneficieze deci și producătorilor europeni de generice. Da, știu că producătorii europeni se confruntă cu niște dificultăți pe piața mondială, dar Comisia lucrează uh, și la această problemă. Și cred că va face parte și din programul de lucru strategic pentru anul viitor. În ce privește economia participativă, toți vorbitorii au remarcat și eu m-am referit la asta în prezentarea mea inițială, că de fapt situația este foarte diferită de la un stat membru la altul când vorbim despre economie participativă sau circulară. Și sunt de acord că unele lucruri mai trebuie încă discutate, dar personal eu cred că nu ne putem împotrivi unui acestui nou model de afaceri. Ar fi uh, ce, un, un efort în van, pentru că lucruri noi, iată, apar în acest domeniu în fiecare zi cu noi modele de afaceri și ar fi inutil. Eu cred că, de fapt, trebuie găsită o soluție prin care să rezolvăm această, să facem față acestei provocări și să avem totuși o bază comună uh, în ce privește abordarea acestui fenomen. Cred că sunt câțiva pași de urmat. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că acele companii plătesc și taxe către bugete și că taxele acelea sunt corecte. Și, sigur, în al doilea rând, trebuie să asigurăm protecția consumatorului, drepturile consumatorului și, în această privință, am uh, oferit deja linii directoare, pentru că nu cred că aici se va putea aplica un nou regulament de fapt, liniile directoare se pot inspira direct din legislația existentă ce privește drepturile consumatorului. Și, sigur, aici se pune întrebarea cum anume legislația existentă de protecție a consumatorului se aplică și economiei uh, participative. Și în ce privește economia circulară, temă foarte apropiată, pentru că și aici se pune problema cum putem efectua controle tehnice de bună calitate. De exemplu, da, aici un uh, element cheie este aplicarea la uh, reglementări existente, apoi trebuie văzut și cum combatem fenomenul de alegerea legislației cele mai favorabile. Însă, când vine vorba de implementarea legislației în acest domeniu, trebuie să ne concentrăm totuși pe sectoarele, pe aspectele cheie, pe uh, accesul la uh, materii prime, la uh, politicile de reciclare, spre exemplu. Dar, totodată, trebuie să spun clar că acest uh, document, despre care spuneam mai devreme că este condus și de către portofoliul meu și de alți colegi din comisie, pentru că trebuie să legăm aceste pachete care par un pic diferite, economia uh, circulară, lupta împotriva schimbării climatice și uh, regulamentul pentru reciclare. Trebuie ca toate aceste pachete să fie coordonate și trebuie să cooperăm cu actorii industriali, nu trebuie să lucrăm împotriva lor. Ar fi o eroare. Au mai fost câteva întrebări și în ce privește legislația privind armele de foc. Mai întâi de toate, uh, vânătorii amatori, colecționarii, uh, nu cred că despre ei vorbim în acest nou instrument legislativ, nu cred că ei vor fi afectați. Însă e adevărat și că situația actuală din Europa cere o reacție rapidă, foarte rapidă ne-am confruntat cu evenimente eh, dramatice. Și acest pachet, deci un regulament plus o directivă, trebuie să răspundă și la niște probleme de securitate grave și, eh, în primul rând, capacitatea de a urmări traseul unei arme de foc. Trebuie să știm cine a produs-o, eh, cui aparține și pe unde a trecut. Apoi apare și partea armelor scoase din uz, date la casare, pentru că există o cantitate de astfel de arme care circulă prin Europa. Au fost toate aceste atacuri la redacția Charlie Hebdo în Paris, apoi în trenul Talis și de mai multe ori anumite arme care au fost folosite în aceste atacuri proveneau dintr-un comerț legal pe internet, parțial, pentru că, de fapt, o parte dintre aceste arme au fost date la casare în mod necorespunzător, pentru că, iată, legislația nu spune foarte clar uh, când și dacă este cu adevărat dată la casare o armă și dezactivată. În orice caz, vă pot asigura că oricine uh, și pe viitor uh, vânători, uh, sportivii care din cluburi de tir, colecționari, va putea să facă practic în continuare activitatea sa, dar pe baza reglementării și a unei autorizații prealabile. Deci câtă vreme se vor respecta procedurile și cazurile specifice, va fi în regulă. Dar oricine dorește să cumpere o armă are nevoie să urmeze o procedură. Se pune mai ales și problema armelor de foc automate și semiautomate, cum ar fi uh, pușca mitralieră Kalashnikov, deci nici nu cred că mai este nevoie să mai explic de ce e nevoie de reglementare. În ce privește prețurile la energie și industria siderurgică, și întrebarea privind sistemul ETS, nu pot decât să repet ce spuneam și mai devreme. Reprezint punctul de vedere al industriei și nu pot să nu fiu de acord cu, cu faptul că, da, sistemul ETS are un impact uh, puternic asupra IMM-urilor, dar, uh, așa cum am spus și mai devreme, statele membre au decis împreună cu câțiva ani în urmă să se pornească pe acest drum. Însă acum, bineînțeles, procesul este în continuare în desfășurare și uh, trebuie să ne asigurăm că nu vor exista influențe negative asupra industriei din revizuirea sistemului. Acum, în ce privește industria siderurgică și China, China. Eu lucrez uh, foarte îndeaproape cu comisarul de resort și nu, iarăși sunt uh, foarte de acord cu cele spuse de domnul Eduard Martin. Este adevărat dacă avem uh, pe de o parte această legislație în domeniul uh, comercial care încearcă să asigure o condiții de concurență echitabilă, dar e adevărat că ar trebui să ne preocupăm și de aspectele legate de colaborarea cu piețe externe, mai ales cu acordarea statutului de economie de piață Chinei. Și sigur, sunt anumite sectoare în care situația este foarte vizibilă, cum ar fi cea, cel al oțelului. Pentru că rămâne de văzut, da, dacă îi se acordă Chinei acest statut de economie de piață, uh, trebuie să privim uh, problema din mai multe puncte de vedere, inclusiv din cel al industriei europene. În ce privește profesiunile liberale, cum spuneam și în cadrul Comisiei IMCO, avem uh, 5.000 de profesii reglementate în uh, Europa. În unele state membre e vorba de 500 de profesii reglementate. Și, sigur, în unele cazuri, în anumite țări, în Spania, în Franța, în Regatul Unit, uh, asociațiile profesionale de profil îndeplinesc un uh, rol foarte important și uh, se pune într-adevăr întrebarea dacă aceste profesii vor fi dereglementate, ce se va întâmpla cu asigurarea calității serviciilor, cu siguranța acestor servicii. Și, sigur, probabil că nu putem uh, repune contoare la zero și să sperăm că va fi o situație ideală, pentru că situația este diferită de la un stat la altul. Dar ideea principală este că legislația existentă trebuie să fie pur și simplu aplicată. Pentru că, în definitiv, oricare ar fi statutul unei profesii reglementate în Europa, el nu poate fi bazat decât pe legislația europeană comună. Pentru că nu ar exista, deci, dacă ne gândim, spre exemplu, la Asociația Profesiunilor Liberale din Spania, deci nu cred că nu vedem de ce ar fi o, pro- o problemă cu siguranța acelei profesiuni dacă într-un alt stat nu ar exista acea uh, asociație. Dar, repet, în fiecare uh, din cele 28 de state membre situația este un pic diferită și fiecare încearcă să-și protejeze interesele la nivel local. Dar ideea este că, la modul general, se merge înspre o dereglementare a acestor profesiuni. și cred că am răspuns aproape la toate întrebările. Poate doar câteva cuvinte privind guvernanța și politica spațială, pentru că se vorbește deci despre strategia europeană spațială. Chiar de curând, în timpul președinției luxemburgheze, s-a discutat pe această temă, pentru că, da, în ultimii ani, după tratatul de la Lisabona, E clar că i s-au, i s-au atribuit responsabilități Comisiei Europene în acest domeniu al politicii spațiale și a industriei spațiale. Și, de bună seamă, strategia noastră este elaborată în strânsă cooperare cu statele membre, cu Agenția Europeană pentru Spațiu, însă Europa este Comisia Europeană este principala instituție care finanțează, dacă probabil aproape 100% din activitățile comunitare în, în domeniul spațial. Așa că poziția noastră este clară, nu are de ce să fie pusă la îndoială, pentru că Europa trebuie să fie influentă în acest uh, domeniu și trebuie să uh, ne implicăm cât de mult se poate. Mulțumim foarte mult, uh, doamna comisar. Au fost multe întrebări detaliate, deci o dezbatere amănunțită. Și eu nu pot decât să spun că poate aceste ședințe de dialog uh, structurat care se desfășoară lunar nu fac decât să-și demonstreze importanța, utilitatea pentru noi toți. Pentru că discutăm și uh, în ce privește legislația și activitatea cotidiană a Comisiei și cred că toate întrebările au țintit foarte bine, au fost foarte la obiect și poate că vă mulțumesc și eu foarte mult uh, tuturor pentru atenție și sigur sper ca pe viitor să vă putem răspunde și în scris mult mai repede decât s-a întâmplat până acum. Mulțumesc! Sigur, întotdeauna e mai bine mai devreme decât prea târziu. Vă mulțumim. Iar acum, fără alte întârzieri, vom trece mai departe. Uh, uh, well, thank you, colleagues, and let me apologize from the very, very. Vă mulțumesc, colegi. Vreau să-i cer scuze de la bun început uh, prietenului nostru, domnul director general de la DG Energy, Dominic Ristori. Domnia s-a ajuns aici cu vreo 20 de minute în urmă. Prin urmare, Dominic, pe de o parte, ne pare foarte rău că a trebuit să aștepți, dar, pe de altă parte, ne bucurăm că, iată, uh, putem avea astăzi o dezbatere aprofundată cu tine pe tema înscrisă în ordinea noastră de zi și anume a doua listă de proiecte de interes comun. Domnule director general, dragă Dominic, poate că n-ar fi rău să ne spui câte ceva și despre prima listă dacă discutăm despre a doua listă, mm, fără să ne mai amintim prea bine ce era inclus în prima listă și care sunt diferențele între cele două liste, mm, poate că discuția n-ar fi neapărat uh, productivă. Dar, bineînțeles, a doua listă este foarte importantă pentru discuția noastră de astăzi și pentru securitatea noastră energetică, pentru Uniunea energetică, pentru protecția mediului înconjurător și pentru toate celelalte obiective, obiective pe care vrem să le atingem în viitor. Mulțumim pentru prezență și, domnule director general, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să mă aflu alături de dumneavoastră astăzi Infrastructura energetică este esențială în Uniunea Energetică și de la bun început dați-mi voie să fac trei comentarii. În primul și în primul rând, piețele bine conectate sunt absolut esențiale dacă e să avem o piață internă a energiei uh, durabilă și uh, complet integrată. Știu că vă doriți ca această piață internă a energiei să fie finalizată. În al doilea rând, dați-mi să vă spun că Uniunea Europeană are una dintre cele mai uh, bine dezvoltate rețele de electricitate și gaz, precum uh, și unul dintre cele mai clare și severe uh, cadre normative pe acest subiect. La toate forurile internaționale la care particip, primim, primesc complimente din partea unor uh, parteneri cheie, precum Statele Unite ale Americii, pentru expertiza pe care o avem în domeniul rețelelor. În al treilea rând, știți prea bine, vroiam să punem capăt izolării în domeniul energetic. Mă bucur tare mult să vă pot spune că în ultimul timp am făcut uh, progrese în această direcție. Peste două săptămâni voi merge la Vilnius pentru a inaugura două interconexiuni deosebit de importante. Una între Lituania și Polonia, Litpolt, și una uh, cu numele Litbalt. Uh, aceste inter- uh, interconexiuni, cea între Finlanda și Lituania și cea între Lituania și Polonia, vor duce la o creștere a tensiunii și capacității cu 200 de megavați și va Uh, crea, iată, o legătură clară între state complet izolate la nivel european și celelalte state europene. Și avem, iată, această legătură între statele baltice, nordul extrem și restul Europei. De asemenea, în uh, februarie am uh, inaugurat uh, o, o rețea de electricitate între, peste Piritnei, între Franța și uh, Spania. Un alt succes reputat uh, de curând a fost semnarea, înainte de Consiliul, Summitul European de la 15 uh, octombrie, semnarea a noului a noii legături de gaze între Polonia și statele baltice. Iată, acest uh, gazoduct este, știți prea bine, deosebit de important. În ceea ce privește noua listă de proiecte de interes comun, dați-mi voie să vă spun următoarele. Această listă cuprinde 195 de proiecte cheie de infrastructură energetică. Pregătirea a fost foarte bună, au fost uh, grupați toți actorii importanți, uh, statele membre, bineînțeles, autoritățile, societatea civilă, etc. etc. În comparație cu prima listă adoptată în 2013, noua listă include 108 noi proiecte energetice, 77 de gaz, 7 uh, de uh, petrol și 3 rețele inteligente. Noua listă are cu 52 mai puține proiecte de interes comun decât prima listă. Asta în contextul în care majoritatea proiectelor incluse în prima listă au fost deja încheiate sau vor fi finalizate uh, cel târziu la finele anului acesta și uh, motivul pentru acest număr scăzut uh, este de asemenea faptul că încercam pe această, prin această nouă listă să echilibrăm mai bine transportul de electricitate și gaz, așa cum dorește Parlamentul European în uh, obiectivele sale de, tran- de modificare, reorganizare a sistemelor energetic. Dați-mi voie să vă spun câte ceva despre metodologie. Ei bine, în primul și în primul rând, avem proiectele, planele, uh, planurile de dezvoltare de 10 ani. Doar aceste proiecte care fac parte din planul de dezvoltare pe 10 ani pot uh, include în, uh, pot fi incluse în aceste proiecte de interes uh, comun. După aceea, uh, grupurile regionale au fost foarte importante în evaluarea proiectelor pe baza uh, criteriilor cantitative și uh, calitative, care de altfel sunt menționate în regulament. După aceea, pentru prima dată, proiectele de interes comun au fost selectate pe baza unei analize cost-beneficii care a fost uh, demarată pe baza metodologiei stabilite uh, de către Comisia Europeană. După aceea, societatea civilă și opinia publică au fost de asemenea implicate. Am organizat consultații publice Uh, și consultații cu actorii uh, principali. De asemenea, susținem noile noile um, inițiative demarate în domeniu, inițiative care se bazează pe ajutorul, uh, uh bineînțeles, a societății civile. Uh, bineînțeles, uh, lista a fost creată și cu ajutorul ACER și, până la urmă, proiectele incluse aici au fost uh, acceptate cu unanimitate de toate statele membre. Lucrul acesta este esențial pentru că, iată, împreună încercăm să sprijinim cele mai importante proiecte energetice. Acum, care sunt beneficiile acestor proiecte? vom face o distinție între electricitate și gaz. La capitolul energie electrică, e clar că punerea în aplicare rapidă a uh, proiectelor de interes uh, comun va permite, va permite unui număr de 20, 26 de state să atingă proiectul de 10% de interconectivitate care trebuie să fie atins până în 2020. Cipru și Malta rămân deoparte deocamdată. Deci 10% interconectivitate. Acest procent este esențial dacă e să avem uh, o energie electrică, un flux de energie, energie electrică constant în întreaga Europa. De asemenea, în uh, Europa de Vest, aceste proiecte de interes comun vor elimina blocaje la nivelul rețelelor de energie electrică. În Europa de Est, avem un interconector important între Slovacia și Ungaria, Bulgaria și Grecia, Germania și Polonia, Bulgaria și România. Asta va însemna că transferul uh, în regiune va putea crește în intensitate în această perioadă în care acest uh, efort este necesar. De asemenea, în Marea Baltică am lansat alături de dumneavoastră o serie de proiecte menite a elimina blocajele și venite a genera o nouă, un nou tip de interconectare. Uh, misiunea cea mai ambițioasă fiind aceea de a, in, a lega de rețeaua europeană statele baltice. De asemenea, rețelele inteligente vor ajuta Uh, Regatul Unit și Irlanda să atingă obiectivele de interconectivitate. Interconectivitate. <laughs> În ceea ce privește gazul, uh, proiectele de interes comun vor duce la diversificarea furnizării. Două terminale în, uh, de gaz natural lichefiat, în special în Marea Mediterană, vor asigura uh, accesul la energie. Aceste două proiecte sunt importante, lor li se alătură și altele și care, care împreună ne vor ajuta să atingem securitatea energetică europeană pe care o vizăm cu toții. Vom acționa în act Europa de Vest pentru a asigura uh, transferul de gaz din sud spre nord, pe baza acestor proiecte vom reuși să facilităm uh, piața internă a gazului. De asemenea, avem o serie de proiecte pentru Europa Centrală și de Est. Avem un nou terminal strategic în Croația, spre exemplu. În Grecia, de asemenea, vom avea interconectori între Polonia, Slovacia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria. Acești interconectori vor uh, ajuta la diversificarea furnizării de gaze într-o regiune vulnerabilă, vulnerabilă și, bineînțeles, vom uh, evolua mm, sau vom demara eforturi asemănătoare și în zona Baltică. circa 60 de proiecte ar trebui să fie finalizate până la finele anului 2017. Și iată un lucru foarte important. Aceste pro, proiecte vor beneficia de un cadru lărgit uh, legislativ. Știți prea bine, noi în Uniunea Europeană avem un cadru de reglementare de ultimă oră uh, de obicei, cadrul acesta de reglementare este un obstacol în calea investițiilor, dar noi am eliminat obstacolul acesta. De asemenea, vom crea mai multă term, uh, transparență și vom accelera procedurile administrative. Vom folosi toate instrumentele noastre pentru aceste uh, proiecte. CEF, bineînțeles, dar și fondurile structurale, EFSI de asemenea, și toate astea sunt necesare pentru a putea crește nivelul uh, securității, dar și pentru a crește uh, competitivitatea în sânul uh, pieței interne de energie. Vă mulțumesc pentru susținere. Director General. Vă mulțumim, domnule director general. Dăm cuvântul acum reprezentanților grupurilor politice. Domnul Carinț este primul în numele PPE. Very much, uh, Mr. Ristori was uh, quite... Mulțumesc, domnule președinte. Ați explicat pe larg care sunt actorii implicați și felul în care s-au născut aceste proiecte. Am un comentariu de făcut și o întrebare pentru piața europeană a energiei, pentru că aceasta să funcționeze, există două elemente. În primul rând, uh, interconectorii fizici, despre care ați vorbit astăzi, și, în al doilea rând, este vorba de obstacolele de reglementare. Pentru că, uh, chiar dacă am avea infrastructura fizică suficientă, uh, aceasta ar fi o problemă. Întrebarea mea ar fi, atunci când vom avea această a doua listă completă. Din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că avem posibilitatea fizică de a avea această Uniune Europeană a Energiei sau uh, vom avea capacitatea regională necesară și de interconectare atât din punctul de vedere al electricității cât și al gazelor pentru a trece la a treia etapă? Și, în al doilea rând, a doua întrebare, deși nu este neapărat tema de astăzi, dar e vorba de obstacolele de reglementare care există. Cât de mare este această problemă și dacă vom putea elimina barierele de reglementare pentru a ține cont de interconectorii fizici uh, care sunt prevăzuți. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Nica, vă rog. Uh, I will use the Romanian language, uh, Mr. General Director. Eh, în primul rând, eh, mă bucur că am ocazia să, să vă văd, să vă cunosc și să regret faptul că Digi Energy și dumneavoastră nu ați răspuns pozitiv invitației pe care v-am adresat-o de a participa la reuniunea grupurilor SND din ITRE și ENVI cu ocazia discutării raportului privind eh, Market Stability Reserve. Poate că dacă ați fi venit, am fi fost mai lămuriți și am fi avut un raport pentru Market Stability Reserve. Așa, după cum știți, n-am putut să avem acest lucru. Doi, există o percepție pe care nu mă fie să vă spun foarte direct, că Digi Energie este cam absentă din tot ceea ce înseamnă dialogul și producerea de informații pe teme sensibile pe care noi le sesizăm. Uh, astfel, ieri am avut o discuție și cred că unul dintre ajunții dumneavoastră a fost prezent și ne-a spus așa, despre tehnologii de stocare energie electrice o să vorbim, dar mai târziu despre modul în care putem să securizăm sistemele energetice astfel că să putem avea o cotă mai mare de energii uh, uh, de energie verde, deci energiile care pot fi uh, renewable energy, să poată să fie într-un proces cât mai mare disponibile, pentru că nu există posibilitatea backup-ului. Foarte puțin dintre noi știu tehnic. Și dumneavoastră ar trebui să veniți să spuneți clar Stimați uh, membrii Parlamentului European, puteți merge cu targetul de la energia uh, regenerabilă la peste 30%, fără ca să puneți în pericol nici sistemele, pentru că avem următoarele măsuri de siguranță. Care sunt? Avem posibilitatea de a, de a avea sisteme care să stocheze energia, aveți posibilitatea, pe de altă parte, de a, a uh, avea o soluție de backup cu energii curate. Noi, ceea ce știm și ce se discută la nivelul nostru, este că nu avem niciun fel de backup. Energia nucleară e periculoasă. Cu cărbunele am înțeles că ați dat o dispoziție ca tot ce pe cărbune să, să intre în phase-out, să se cam termine. Și atunci întrebarea pe care toată lumea o pune este, care este viitorul? Ieri de ajung să răspunea, zice, nu contracte de energie pe termen lung. Din astea, intradei. Și toată lumea s-a uitat așa și, și cum și industria, adică vii dimineața la serviciu și aștepți când scade prețul ca să începi producția? Da. Și cum e? Păi în Germania o să avem o baterie la fiecare casă. Păi stai puțin, că e 5.000 de euro bateria cea mai bună produsă de Tesla. Pune câte o baterie de 5.000 de euro la fiecare casă și asta este soluția de stocare energiei? Deci, toate aceste întrebări eu vi le pun în numele colegilor care tot întreabă, întreabă, întreabă. Răspunsul ar trebui să vină la Digi Energy, domnule director general. Thank you. Și ele, din păcate, nu ne vin și va aș ruga ca să fiți mult mai activ și mult mai prezent în această chestiune, să dispuneți subordonați dumneavoastră să ne dea aceste date. Și o întrebare precisă. Studiu de impact la ITS vi l-ați însușit și dumneavoastră Digi Energy, da sau nu? Thank you very much. Coleg Ktoshenovski, on behalf of VCR. Mulțumesc, uh, colegul Tașenovski, din partea ECR. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici uh, la comisia noastră, pentru că există multe teme importante și complexe în același timp. Aceasta ne arată cât de complex este tema energiei la nivelul UE. Mă bucur că ați menționat uh, cât de multe proiecte s-au implementat din punctul de vedere al interconectorilor, dar eu unul aș vrea să știu dacă ne puteți face o estimare relativă ținând cont de natura complexă a acestor chestiuni. Deci, dacă ne puteți face o estimare a fluxurilor între nodul și sudul Europei, pentru a pune lucrurile în termeni simpli. Pentru că știm că există capacități mari în nordul Germaniei, care trebuie transferate spre Balcani și interconectorii ar trebui să ajute țările din sudul Europei și se rezolve și uh, problema instabilității. Când considerați că vom avea suficientă capacitate pentru uh, aceste interconectări pentru țări precum Polonia și Republica Cehă, pentru ca aceste țări să uh, nu fie afectate, pentru că sunt țări de tranzit și ce fel de investiții vor fi necesare. Mulțumesc uh, acum din partea verzilor. Domnule Erickson, mulțumesc, domnule director general, în primul rând, pentru prezentarea dumneavoastră. După cum știți foarte bine, am luat o decizie recentă în legătură cu un raport uh, referitor la acel obiectiv de 10%, raport pentru care eu eram responsabil. Și vreau să vă mulțumesc pentru că este interesant de văzut care este noua listă prezentată. Aș vrea să știu și care este părerea dumneavoastră pe mai multe domenii. În primul rând, principala problemă cu care ne confruntăm la acest raport este că dorim să completăm obiectivele cantitative, acel 10% și 15%, cu obiective regionale care să se centreze mai degrabă pe problemele reale și pe acele blocaje existente la nivel regional. Considerați că aceasta este o atitudine bună? Considerați că ar fi eficientă sau nu? Un alt lucru ar fi uh, tehnologia cea mai bună disponibilă și pe această temă am dezbătut îndelung. Și eu unul cred, cred că aceasta ar fi o posibilitate de a scurta drumul pentru că Deseori există tendința de a face coaliții împotriva anumitor mari proiecte și aceasta ar putea fi o posibilitate pentru a scurta termenele și pentru a obține rezultate mai rapide, deci uh, utilizarea acestei tehnologii uh, optime disponibile. Câteodată e bine să utilizăm și partea tehnică. Aș mai avea un comentariu referitor la transparență. Dacă mă uit la lista pe care ați prezentat-o aici, există câteva proiecte care nu sunt specificate. Și am fost oarecum surprins de această situație și aș vrea să vă întreb de ce au fost incluse pe listă proiecte care nu sunt specificate. Mulțumesc. Mulțumesc și acum din partea GUE, domnul Sinichiotis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc domnului Ristori pentru această prezentare. Această doua listă de proiecte de interes comun este extrem de importantă în vederea atingerii obiectivelor noastre și pentru a pune capăt diverselor probleme existente, pentru a crește eficiența, pentru a reduce dependența și așa mai departe. Deci este un program ambițios, însă întrebarea care se pune este dacă vom putea merge mai departe cu aceste proiecte. Cred că trebuie să adoptăm acele proiecte care au de-a face, de exemplu, cu rețelele de electricitate uh, în estul Mediteranei, Uh, cu uh, gazoductele din estul Mediteranei și așa mai departe. Pentru că aceste proiecte ne pot ajuta pentru a crește eficiența energetică în Cipru și pentru a îmbunătăți transmiterea de energie spre Europa. Și atitudinea politică este importantă pentru că susținând acea regiune, practic imaginea Europei este în joc, este o decizie strategică și nu ar trebui să vedem care este situația doar cu gazele naturale, pentru că și rețeaua electrică și interconectarea pe rețeaua electrică va fi esențială, de exemplu legătura între UE, Cipru și Israel. De aceea mă bucură să văd că lucrurile arată destul de bine. Există și această poziție în ceea ce privește hidrocarburile, care ne-ar putea ajuta să punem capăt izolării existente. Există și problema finanțării, dar vreau să știu dacă v-ați gândit și la alte elemente, respectiv la planificare, la programul de implementare a acestor proiecte din punct de vedere practic. Mulțumesc și acum dau cuvântul celorlalți uh, vorbitori în nume individual, domnul Blanco Lopez, în primul rând. Intervenție fără microfon din sală. Da, mă scuzați, domnule președinte, mulțumesc. Pentru peninsula iberică, pentru Spania și Portugalia, interconectările sunt esențiale și pentru că vin uh, din Galiția, există un proiect de interconectare care mi se pare esențial, și anume cel din nordul regiunii mele spre Portugalia. Aș vrea să vă pun o întrebare foarte concretă. În această a doua listă de proiecte de interes comun, la frontiera între Spania și Franța există un proiect de natură generică care nu specifică despre ce puncte concrete, uh, din punct de vedere geografic, uh, se va face această uniune. Și vreau să vă întreb de ce nu există această explicitare, pentru că totul pare să arate că Spania nu va depăși pragul de 4% de interconectare și asta uh, face să fie nevoie de proiecte strategice pentru a pune capăt izolării energetice a peninsulei peninsului iberice. În declarația de la Madrid se menționează două proiecte concrete uh, prin zona Pirineilor. Uh, și aș vrea să știu despre ce fel de proiecte uh, vorbește Comisia în acest caz concret. Mulțumesc și acum domnul Zorinio. Mulțumesc, domnule președinte. S-au făcut multe referințe de natură istorică, s-a vorbit la, despre ziua uh, României, mai avem și uh, ziua uh, independenței în Portugalia, 1340, dar acum vorbim de independență energetică în Europa și dorim să lucrăm alături de Spania, tocmai pentru a avea această independență energetică în peninsula iberică. Vreau să-l felicit pe domnul Ristori pentru că există un potențial foarte mare pentru a avea o rețea și o piață unică, competitivă, pentru a asigura uh, siguranța energetică, dar pentru asta trebuie și o diversificare a surselor de energie și a investițiilor făcute. Iată și care este întrebarea mea. Dacă vorbim despre un caz concret, un caz pe care îl cunosc foarte bine, E vorba de hubul energetic uh, din peninsula iberică. Avem uh, centre, clastere competitive și cred că în peninsula iberică suntem pe drumul cel bun, dar ne lipsesc câteva elemente. Vreau să vă întreb dacă se vor finanța din uh, CEF doar proiectele care sunt aici sau mai există și alte proiecte care pot fi finanțate? Și mai există și inițiativa privată. Se poate face ceva care nu este prevăzut aici, dar care este fundamental, de exemplu recurgând la EFSI? Și vreau să știu dacă această listă de proiecte de interes comun, care este legătura dintre această listă și investițiile pe teren și proiectele de care e nevoie la fața locului. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Ghiurec. Vă rog. Sem de előtte röviden, hagy mondja köszönöm. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să adresez două întrebări. Dar mai întâi de toate, vreau să-i mulțumesc domnului director. Din păcate, multe proiecte sunt întârziate în întârziere în momentul de față din pricini economice. Bineînțeles, vinovate în primul și în primul rând sunt statele membre pentru asta. Dar, bineînțeles, vrem ca a noastră Comisie Europeană să se asigure că aceste proiecte sunt uh, la timp puse în aplicare. Bineînțeles, mm Uh, statele membre, repet, sunt uh, primele vinovate și trebuie să fie trase la răspundere. Uh, cooperarea între diferiții actori trebuie să fie îmbunătățită. Care este legătura între lista PCI și lista priorităților regionale? Listele priorităților regionale au uh, întâietate vis-a-vis de celelalte priorități? Asta e prima întrebare. A doua întrebare se referă la Uniunea Energetică. Și Uniunea Energetică are o listă prioritară a sau de, de infrastructuri uh, prioritare și Comisia Europeană are de gând să creeze o nouă listă pe lângă a, aceasta deja existentă uh, și această listă va cuprinde proiectele de interes uh, comun. când va fi această nouă listă finalizată și care este legătura între aceasta și lista PCI inițială. Mulțumim, domnul Kelly. Uh, uh, Mulțumesc, uh, domnule Ristori, pentru această prezentare foarte precisă și clară. Pe mine mă interesează în mod special toate aceste proiecte de interes comun, în special cele legate de gaze. Eu locuiesc uh, într-o zonă unde există un astfel de proiect și pentru că um, este un proiect uh, strategic pe care îl avem cu Statele Unite. Știu că domnul președinte Buzek a fost în Statele Unite recent, tocmai pentru a îmbunătăți relațiile în ceea ce privește exporturile către Europa. Așa că vreau să vă întreb, în urma acestor proiecte care sunt strategice pentru Europa din punctul de vedere al aprovizionării cu energie, diversificării și așa mai departe, care sunt beneficiile și beneficiile financiare pentru proiectele în sine, pentru ca aceasta să poată fi implementată cât mai repede cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare și acum domnul Rubic. Ich möchte mich eh, beim Generaldirektor recht herzlich bedanken. Vreau să vă mulțumesc, domnule director general. Colaborarea în Europa reprezintă până la urmă șansa pe care o avem pentru viitor. Am fost la Praga de curând, la agenția GNSS și mi-am dat seama că există mai multe agenții europene, ACER, BEREC, etc., care ar trebui să colaboreze mai bine între ele. Uh, și tocmai de aceea la Comisia STOA am vorbit mult despre ce anume am putea face dintr-o perspectivă științifică. Am creat acea uh, strategie a silozurilor Conform acestei strategii, toate agențiile ar trebui să fie interconectate, să fie interconectate, să, să obțină informații de, de una de la cealaltă. Ei bine, consider că genul acesta de colaborare ar trebui să fie aplicată și uh, la nivelul uh, pieței unice energetice. Avem nevoie de o planificare strategică. Mulțumesc. Uh, Mulțumim și cred că aș putea să adaug și eu o întrebare. Pentru că, da, vorbim într-adevăr și despre gazul natural uh, lichid, că și cum s-a menționat și apropo de Spania, dar vorbim și despre gazul de șist uh, exploatat în Statele Unite, care, iată, a modificat mult, uh, a creat, practic, piața mondială a gazului natural, ceea ce nu, nu exista înainte. Deci, uh, contextul pieței mondiale s-a schimbat mult. E bine, se pune întrebarea ce se întâmplă cu terminalele energetice în acest nou context. Vorbim și de numărul de astfel de terminale disponibile, dar și de distribuția lor geografică. Cred că nu mai găsesc cuvântul, dar cred că toată lumea mi-a înțeles întrebare. Vă dau cuvântul pentru răspunsuri. Thank you very much. Regarding uh, LNG. Mulțumesc. În ce privește gazul natural lichefiat, după cum știți, Există infrastructuri fizice foarte diferite și cu o distribuție geografică specifică fiecarei regiuni. În Spania lucrurile stau într-un fel, dar avem astfel de instalații și în câteva zone din Franța și în Regatul Unit însă iată că în momentul de față dezvoltăm, lucrăm la noi terminale, la noi interconectori, unde această infrastructură va facilita accesul la gaz și diversificarea energetică. Aspecte care sunt firește fundamentale în acest moment de transformare foarte rapidă a pieței mondiale. Pentru că, iată, nu e vorba doar de Statele Unite, Australia, dar se fac noi descoperiri de zăcăminte de gaze și în Egipt și în alte zone din Mediterana de Est în acest moment. Și eu cred că pentru noi va fi foarte util, vom putea trage foloase din existența acestor noi terminale. Ne vor ajuta să ne diversificăm aprovizionarea și să, fim mai, să avem o piață mai competitivă. Pe de altă parte, aceste, unele dintre aceste noi proiecte vor interveni tocmai în zone vulnerabile, cum ar fi în Croația, în Polonia. În ce privește prima parte a întrebării, eh, conectările, interconectările la nivel de infrastructură fizică și apoi de reglementare. După cum spuneam și mai devreme, este foarte important să uh, putem implementa uh, la sfârșitul, uh, să ajungem la cei 10% de interconectare odată ce vom fi pus pe picioare proiectele din a doua liste. Acest procent și în domeniul gazului este uh, pentru electricitate 10%, da? Este obiectivul nostru principal. Și uh, înfăptuirea acestor proiecte din lista noastră va contribui la atingerea acestui obiectiv, care este important, bineînțeles, nu numai pe plan uh, politic, dar uh, și pentru a uh, facilita uh, o funcționare mai bună a pieții atât, atât în sud cât și în nord. În ce privește obstacolele de natură reglementară, desigur, e clar că nu am putea acționa la nivel de infrastructuri fizice dacă nu am acționat în paralel și pe legislație. Deci, asta ne aduce la necesitatea de a îmbunătăți aplicarea legislației existente și, totodată, la, de, la obligația de a veghea la o bună evoluție a instrumentelor noastre legislative. Pentru că, da, tindem, noi așa, spre un nou set de uh, reguli comune, ceea ce presupune adaptarea uh, Eh, cadrului nostru legislativ care să răspundă cu adevărat nevoilor pieței comune europene. Sunt eh, teme foarte importante pentru că vedem foarte clar care este situația actuală. Pentru că, da, piața de astăzi nu mai este cea de acum 30 de ani. Cu 30 de ani în urmă eh, nu aveam atâtea state membre, atâtea rețele energetice care trebuiau interconectate. Deci astăzi avem mai multe variabile, avem și o necesitate deci mult mai mare de a supraveghea capacitățile de backup. Practic aceasta devine una dintre prioritățile noastre principale acum. Deci, da, stocarea a devenit un element principal în grila noastră de evaluare a funcționării uh, corecte a pieței și a rețelelor pentru că este de asemenea și elementul uh, pe care l-am și numit stabilizarea rețelei în materie de capacități, lăsând la o parte sau în paralel cu uh, îmbunătățirea capacităților de producție și de aprovizionare. Pentru că da, sigur, uh, tindem spre 50% din energia electrică obținută din surse regenerabile. Dar, sigur, trebuie să gestionăm această transformare într-un mod adecvat, pentru că uh, nu punem în aplicare aceste noi politici într-un context de piață imobil. Uh, nu, trebuie să gestionăm și uh, factori diferiți în, același timp, aspecte de piață, aspecte de aprovizionare, dar și aspecte de evoluție a tehnologiei. Apoi, cum gestionăm fluxul între nord și sud, terminalele de interconectare energetică, cum anume putem uh, evita uh, o, acele situații de pană generală. Ei bine, e clar că pentru a reuși acest lucru este nevoie de o cooperare permanentă, uh, inclusiv între operatorii de distribuție și autoritățile de reglementare. pentru că altfel, de fapt, nu poate fi gestionat uh, uh, un astfel de flux atât de complex, cu schimburi uh, în creștere, vorbim și de gaz și de electricitate, deci e clar că este nevoie de un nou model de management care să știe să tragă foloase din existența acum a noilor tehnologii. Pentru că, da, trebuie să anticipăm acele momente în care ne, uh, există un vârf în ce privește consumul de electricitate și în alte momente invers. Deci vorbim despre eliminarea uh, blocajelor existente în sistem și uh, a fost o întrebare și pe marginea transparenței din partea verzilor, cred. Ei bine, eu sunt bucuros să văd că există noi inițiative în acest domeniu și noi le sprijinim și mai ales această nouă abordare care constă în regruparea într-un forum de cooperare între ONG-urile reprezentative și operatorii principali de pe piață. Cred că este o bună manieră de a, de a proceda, care, da, încă nu este cunoscută, poate, îndeajuns de către publicul larg. Dar este o abordare bună și nu numai în materie de securitate, pentru că vă amintiți că a existat acea, acel forum pe această temă recent la uh, Roma și am beneficiat acolo și de o prezentare din partea uh, societății civile și de care reieșea clar că această temă a devenit vitală cooperare și eu aș spune că este într-adevăr un aspect important în noua reglementare. Pentru că de fiecare dată când introducem un astfel de pas uh, nou de reformă, trebuie să și explicăm publicului diferitele uh, valențe. Deci, toate aceste elemente sunt foarte importante pentru ca la un moment dat uh, să oferim, sigur, și legislativului european cele mai bune opțiuni disponibile. Deci asta, sigur, se bazează și pe un demers de transparență față de legislator, față de public în general. în ce privește anumite uh, proiecte, să zicem așa, generice, care nu au fost neapărat precizate la nivel de detaliu, ce pot să spun este că, practic, da, a, unele proiecte nu au ajuns în stadiu suficient de uh, maturitate, uh, nu este, au fost neapărat identificate până la milimetru, s-a identificat uh, regiunea și domeniul în care proiectul poate fi uh, pus în practică. Oricum, am învățat și din uh, trecut, din, din experiența din prima listă și știm foarte bine că uh, studii bune de impact și de evaluare nu pot decât să uh, faciliteze munca noastră și să ușureze și accesul la finanțare, inclusiv din partea EFSI. Deci, sigur, vom ține cont de, uh, și de acest aspect întotdeauna, pentru că, sigur, uh, în general, finanțarea pentru un proiect de acest tip, domeniul energetic, se găsește. Pentru că, e adevărat, în anumite zone există dificultăți specifice și atunci nu vom ezita să uh, Uh, apelăm și la uh, alte surse de finanțare, nu neapărat uh, cele despre care am vorbit la început. Deci, în funcție de situație, nu vom ezita să facem apel și la fondurile structurale ale Băncii Europene de Investiții și, sigur, de asemenea și la EFSI. După cum știți, acest fond are trei priorități infrastructură de energetică. Sigur, ne referim la electricitate și gaz în principal, dar uh, intră aici și uh, proiectele de energie regenerabilă. Și mai sunt și alte proiecte care vizează eficiența energetică. Acestea sunt cele trei axe. În ce privește interconectarea între Spania și Portugalia, bineînțeles că este ceva foarte important. Să știți uh, foarte bine cât de mult contează uh, Uh, pașii, uh, progresele înregistrate în ultima vreme. Și mă refer și la uh, noul cadru european pentru energie despre care s-a discutat la Consiliul European în 2013, pentru că încă de atunci uh, s-a luat decizia la cel mai înalt nivel să existe această regrupare uh, Spania, Portugalia, dar și Franța. Și asta înseamnă nu doar finalizarea unor proiecte deja lansate, dar asta înseamnă că noi, uh, uh, Comisia, vom continua să acordăm o atenție deosebită acestui grup de trei țări. Deci există sprijin la cel mai înalt nivel politic în acest sens. Și, uh, prin urmare, noi vom monitoriza îndeaproape Uh, punerea în aplicare a planului de acțiune, care deci include cele două proiecte Transpirinei, pe lângă uh, marele proiect la care, care este avut în vedere pentru Golful Biscaya. De altfel, luna trecută am avut o deplasare eh, chiar la Madrid și am avut întâlniri cu un alt responsabil din sectorul energetic. Și oricum vom, eh, vom monitoriza foarte strict eh, ritmul de implementare a acestor proiecte. Și dați-mi voie să spun că până la urmă asta se aplică tuturor acestor proiecte de interes comun. Dar la fel vom proceda și în cazul altor noi proiecte de interconectare, să zicem, între Maroc și Spania, între Maroc și Portugalia. Deci vom oferi această monitorizare și sprijinul politic. Vom acorda de asemenea o atenție deosebită și e, factorului timp, pentru că se cer reduse termenele depuse în aplicare. Știm că uneori problema calendarelor de acțiune e mai greu de gestionat în anumite țări, dar noi, în orice caz, facem tot ce ne stă în puteri ca să obținem uh, susținerea completă a tuturor statelor membre pentru a se respecta calendarele de acțiune și termenele prevăzute. În toate cele 28 de state membre ne vom strădui să respectăm uh, calendarele prevăzute. Și, așa cum spunea și domnul Rubic, Eh, acest tip de cooperare este o adevărată șansă pentru Europa și e adevărat pentru că dincolo de eh, beneficiile care decurg de aici eh, și dincolo de avantajele financiare, acest tip de cooperare este importantă și în ce privește solidaritatea europeană, pentru că după cum știți, practic acest fenomen de interconectare și de mai mare eficiență merge dincolo de o problematică a sectorului energetic și, practic, uh, îmbunătățește viața comună a tuturor cetățenilor europeni. Mulțumim, uh, domnule director general. A fost uh, o discuție interesantă, cu multe detalii, dar câteodată ne trebuie și detalii, pentru că un proiect e ceva concret, nu-i așa? Deci trebuie să vorbim cu un um, um, material concret pe masă. Poate că uh, și fi clar că poate ne-ați putea vorbi în continuare ore în șir, din păcate timpul nostru este limitat. Domnul președinte le mulțumește și interpreților, care, iată, au uh, rămas câteva minute în plus. Însă, dragi colegi, uh, nu uitați, vă rog, că astăzi la orele 15 avem și o reuniune comună cu colegii de la Comisia IMCO pe marginea pieței digitale unice. Deci ne reîntâlnim aici la 3 după amiază. Deci mulțumesc deocamdată. Thank you very much. It